el señor presidente. Bueno, queridas, queridas colegas. Dragi colegi. Sunt uluit. Abia dacă este cineva în sală. Nu știu, reuniunea acestea târzii sunt de regulă interesante. Iată, avem uh, întrebările adresate Consiliului. Aș propune să trecem direct la întrebări, asta din cauza că timpul oricum ne presează. Îl urăm bun venit domnului Chastel, reprezentantul Consiliului care va reprezenta președinția belgiană. Prima întrebare vine de la domnul Bernd Posselt. Este vorba despre politica de securitate și, de politic și uh, externă. Domnule Posselt, aveți cuvântul. Președintele se scuză. Domnul Chastel are cuvântul pentru a-i răspunde a uh, domnului Posselt. Mersi, monsieur le président. Monsieur le président, domnule președinte. Mă bucur că pot să iau uh, uh, cuvântul în fața unui public atât de numeros. Politica europeană de securitate și apărare a cunoscut o evoluție. Vous voulez poser votre question? No, no, no, no, la, la procedura este una procedură, el procedimiento, señor Posselt, es perfectamente. Domnule Poselt, uh, dumneavoastră cunoașteți foarte bine procedura. Domnul uh, Șastel va răspunde în scris, după care dumneavoastră aveți posibilitatea de a adresa o întrebare suplimentară. Deci puteți să răspundeți acum. Cum spuneam, politica europeană de securitate și de apărare a cunoscut o evoluție remarcabilă și a devenit unul dintre elementele cele mai dinamice a integrării europene. După mm, înființarea politicii europene de securitate și apărare, la 10 ani după acest moment, Uniunea Europeană este astăzi un actor recunoscut pe scena internațională. Uniunea Europeană are misiuni numeroase în lumea întreagă care dovedesc acest lucru. La inițiativa Consiliului și a statelor membre, Uniunea Europeană a desfășurat în cadrul PESC 24 de misiuni pe trei continente, misiuni de natură militară, civilă și civilo-militară. Uniunea Europeană este astfel, este astfel prezentă în Afganistan, în Georgia, în Orientul Mijlociu, Irak, Somalia și în Balcanii de Vest. Fără îndoială, aceste misiuni își aduc contribuția la sporirea vizibilității Uniunii Europene în acest domeniu. Cadrul general, iar cadrul general al acestora este descris în Tratatul de la Lisabona, care stabilește și cadrul general al politicii europene de securitate și apărare comună. În ceea ce privește uh, Eurocore, Domnul Posel a spus uh, că Eurocore nu face parte din Uniunea Europeană și este vorba de uh, un stat major terestru multinațional operativ uh, care a fost creat în 92 uh, pe baza cancelarului Căl, uh, Căl și al președintelui Mitterrand, care Uh, este desfășurat uh, în uh, Kosovo, Afganistan și așa mai departe și până acum au participat mai multe state și s-au desfășurat trupele acestor state participante. Unele dintre statele membre ale Uniunii Europene, Belgia, Luxemburg, Spania, Germania sunt membre de curând, iar Eurocor este deschis participării statelor membre uh, Uh, atâta NATO, atâta Uniunii Europene. președinția belgiană a făcut eforturi în contextul uh, Uh, intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și s-a bucurat de acordul Parlamentului European și al Consiliului privind Serviciul European pentru Acțiune Externă, care va reprezenta un atu pentru punerea în aplicare a politicii externe și de, și de apărare comună. Vă asigur că președinția belgiană își va continua eforturile pentru a ajunge și la un acord cu Parlamentul European privind modificările celor două regulamente legate strict de Serviciul de Acțiune Externă privind personalul și cadrul financiar al acestei instituții și care se referă la inițiative obiectivele președinției belgiane în domeniul PEST. Vreau să vă vorbesc despre programul președinției eh, belgiene, care se spune că este necesar ca Uniunea Europeană să aibă capacități militare și civile pentru a fi la înălțimea ambițiilor sare. Cooperarea structurată și permanentă mm, structura de, mm, pentru situații de criză, capacitatea de reacție rapidă și coerentă, inclusiv pentru operațiuni de uh, salvare, uh, formarea actorilor um, civili și militari pentru gestionarea crizei, sporirea Agenției Europene pentru Apărare și relația între ONU și între NATO, mă scuzați, și UE sunt uh, chestiuni care necesită eforturi numeroase, iar uh, um, Belgia face numeroase eforturi pentru consolidarea politicii europene de securitate și de apărare și se pun aici chestiuni de cooperare, de formare, de, de consolidarea capacităților și toate aceste chestiuni vor face subiectul dezbaterii ministrilor europeni de apărare de mâine și poimine în Belgia. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnul Postel, are cuvântul uh, jumătate de minut. Diaria o complementaria, cum usted desee. Mulțumesc. În primul rând, o observație. Răspunsul nostru a fost foarte bun. Am protestat uh, față de uh, adresa cinică a președintelui la adresa prezenței uh, din sală. Iată, cei care au adresat întrebările sunt în sală. Um, acum, întrebare adițională. Are Belgia o inițiativă în acest sens pentru a consolida PESC și pentru a merge mai departe. În Germania are loc o dezbatere privind restructurarea forțelor armate și așa mai departe, deci ar fi momentul să vină o inițiativă europeană, pentru că, iată, Belgia este o țară foarte europeană și ar fi foarte potrivit dacă tocmai Belgia ar face asta. Președintele, mulțumim domnule Posselt. Acum domnul Șastel are cuvântul pentru a răspunde această întrebare adițională a domnului Posselt. Monsieur le Président, Domnule președinte, aș dori să reamintesc uh, onorabului uh, deputat uh, finalul intervenției mele. Am spus că în programul președinției belgiene existau o serie de teme uh, care ar trebui să consolideze cooperarea noastră, mai ales atunci când vine vorba de domeniul apărării. Belgia consacră numeroase inițiative politice externe și de securitate comună în președinția sa. Se vor organiza reflexii și uh, seminarii în legătură cu această temă. Nu pot decât să fac trimitere la actualitate, așadar la discuția pe care o alimentează și o animă ministrii de apărare în Belgia la un consiliu uh, informal pentru probleme de apărare care avea loc la Gand. Mulțumim, uh, domnule uh, Chastel. Am văzut că domnul Țemche ar dori să pună o întrebare. Conform regulilor. Da, domnule președinte, um, întrebarea mea este justificată de faptul că domnul ministru a spus că mâine și poimine va avea loc întâlnire informală a ministrilor de apărare. Și întrebarea mea este următoarea. În Uniunea Europeană au existat grupuri prevăzute doar pe hârtie și aș vrea să știu dacă numărul forțelor armate va crește sau va, fi, va rămâne unul fictiv. Vom avea niște forțe armate utilizabile? Mulțumesc, spune președintele. Domnul Șastel are cuvântul. Ați dori să răspundeți la această întrebare? La această întrebare suplimentară o să dau un răspuns asemănător. Bineînțeles că dorim să integrăm cât mai multă operaționalitate pe teren, bineînțeles că uh, cu ocazia întâlnirii informale a ministrilor de apărare de mâine, acest subiect va fi abordat și vom vedea în următoarele zile care sunt rezultatele acestei întâlniri informale între ministrii de apărare. Unii dintre ei, bineînțeles, doresc să înregistreze progres cu privire la acest subiect. Eh, al, al querido... Mulțumesc, domnule ministru. Domnul Postelt, domnule Postelt, aș dori să vă spun următorul lucru. Comentariul făcut de domnul ministru se referă la faptul că întrebarea dumneavoastră a fost de fapt interesantă, răspunsul a fost interesant și din păcate, iată, nu sunt mai mulți oameni în încăpere. Nu sunt uh, suficiente persoane în hemiciclu care să, bene- să beneficieze de pe urma acestei discuții interesante. Iată, avem o sesiune importantă de întrebări și de răspunsuri și de aceea doresc să mulțumesc tuturor celor prezenți. Întrebarea numărul 2 de doamna Mary McGuinness, uh, întrebarea numărul 3, Georgios Papa Nicolau. Ei bine, autorii au retras cele două întrebări și astfel ajungem la următorul punct, punctul 4, întrebarea adresată de doamna Blinkeviciute. Ne referim la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. Domnule Șastel, aveți cuvântul pentru a răspunde la această întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Programul de 18 luni al Consiliului a fost stabilit de trioul președinților spaniolă, belgiană și maghiară și acesta prevede faptul că lupta împotriva sărăciei și a marginalizării sociale constituie un obiectiv major. Accentul a trebuit pus pe șomeri, pe copii atinși de sărăcie, pe lucrătorii săraci și pe familiile monoparentale. Lupta împotriva sărăciei figurează printre obiectivele strategiei Europa 2020, adoptată la 17 iunie 2010 de către Consiliul European, care a aprobat și obiectivul promovării incluziunii sociale, mai ales prin reducerea sărăciei, fenomen care afectează 20 uh, de milioane de uh, persoane și uh, va, vor fi afectat acest număr până în 2020. Încercăm să reducem uh, numărul persoanelor uh, care uh, nu ocupă un loc de muncă, persoane cu vârstă între 20 și 64 de ani. De asemenea, dorim să reducem abandonul școlar. Patru priorități tematice sunt aduse în lumina de președinția belgiană în acest context. Venitul minim, protecția socială, situația locuințelor și a persoanelor fără locuințe, sărăcia copiilor în cadrul familiilor lor și, în cele din urmă, participarea persoanelor sărace uh, și a tuturor actorilor implicați în lupta împotriva sărăciei, precarității și excluziunii sociale. Președinția va aprofunda dezbaterea în legătură cu venitul minim la nivel european la masa rotundă pe domeniul uh, sărăciei uh, și uh, excluziunii sociale care va avea loc pe 18-19 octombrie. Obiectivul va fi ca fiecare stat membru să adopte un venit minim care să garanteze un nivel de viață suficient. În cadrul acestor discuții, președinția va face eforturi pentru a promova la nivel european importanța principiului bunei guvernanțe care garantează încurajează participarea persoanelor uh, în situație de uh, sărăcie. Pentru a, uh, pentru a garanta tuturor dreptul la o locuință, președinția belgiană va acorda o importanță deosebită uh, problemei accesibilității la locuințe într-o conferință care va avea loc uh, pe 9 și 10 decembrie. Președinția va pune în lumină rolul important al uh, învățământului în uh, lupta cu sărăcia în rândul copiilor și în rândul copiilor și în același timp se va discuta acest subiect și de acum înainte, așa cum s-a făcut și la conferința de pe 2-3 septembrie. Pe 16 și 17 decembrie, în încheierea anului euro, uh, european de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale, se vor trage niște concluzii pentru uh, viitor. Mulțumesc, domnule ministru. Doamna Brinkeviciute are o întrebare adițională. Aveți 30 secunde la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul exhaustiv. Înțeleg foarte bine despre ce este vorba. Este la atitudinea statelor membre să lupte împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Aș dori să urez toate cele bune președinției belgiene pentru că la final să ajungem în situația în care statele membre să se decidă în sfârșit în ceea ce privește standardele minime sociale și standardele minime privind venitul. Aș vrea să vă întreb, care este opinia noastră în ceea ce privește metoda deschisă de coordonare? Este suficientă pentru a lupta împotriva sărăciei? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Bilinkeviciute, domnule Șastel, aveți posibilitatea de a răspunde. Alors, si ma mémoire Dacă nu mă înșală memoria, domnule președinte, acum două săptămâni la aceeași ședință a întrebărilor am mai răspuns deja la această întrebare spunând că această metodă este una care poate într-adevăr să aducă rezultate concrete, astfel încât nu pot decât să reiterez ceea ce am spus acum 15 zile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Următoarea întrebare este întrebarea domnului Gallagher privind uh, simpozionul internațional cu privire la acordul științific și de pescuit. Vă mulțumesc. Euh, Coloviul intitulat Simpozionul Internațional uh, pentru acordurile de parteneriat în domeniul științei și pescuitului va fi organizată de președinția belgiană pe 9 și 10 noiembrie la uh, Ostende, un oraș pe, aflat pe coasta belgiană. Președinția a invitat Parlamentul European la acest uh, eveniment uh, a făcut-o pe 15 iunie când și-a prezentat uh, prioritățile. Președinția belgiană, prin organizarea acestui uh, simpozion, dorește să contribuie la reflexiile actualmente în curs uh, legate de reforma actualelor politici comune de pescuit. O nouă politică comună în domeniu ar trebui să fie funcțională începând cu 2013. Sectorul pescuitului și uh, cel al științei au uh, poziții divergente, adoptă poziții diferite în legătură cu pescuitul și cu gestiunea mediului. Obiectivul acestui simpozion este să discute această problematică în profunzime și să tragă învățămintele bunei practice în, practici în domeniu. Prin urmare, se vizează organizarea unor discuții în jurul a cinci teme strângerea de date și evaluarea stocurilor, eforturile comune pentru a îmbunătăți uh, selectivitatea și pentru a uh, elimina rezidurile, apoi cooperarea între știință și industrie, îmbunătățirea procesului de consultare integrată și, în cele din urmă, autogestiunea. Rezultatele acestui simpozion uh, vor fi folosite la o dezbatere ministerială la Consiliul pentru uh, pescuit și agricultură din uh, noiembrie anul acesta și apoi Consiliul va trage concluziile adecvate. Mulțumim, domnule ministru. Domnule Gallagher, aveți 30 de secunde pentru o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-l felicit pe domnul ministru pentru uh, organizarea acestei conferințe importante care aduce la aceeași masă sectorul științei și sectorul pescuitului. Mulțumesc și pentru faptul că pune accentul pe descărcare bugetară, astfel încât uh, pescarii să fie cei care să beneficieze și să fie compensați. Este foarte important că ați menționat acest subiect împreună cu celelalte patru care vor fi dezbătute la această întâlnire. Aș sugera să analizați în special situația navelor mai mici de 15 metri care trebuie să-și asigure un venit decent, trebuie să asigure un venit familiei. Ei bine, și tocmai acești oameni sunt cei care nu impactează foarte tare acest domeniu. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Șastel, doriți să reacționați? În orice caz, îi mulțumesc foarte mult pentru sugestiile sale, dar uh, și pentru temerile sale pe care le voi transmite mai departe uh, ministrului uh, care se ocupă de acest lucru. Următoarea întrebare a domnului Brian Crowley privind negocierile de aderare la, între UE și Croația. În absența autorului este aici totuși, în locul pe domnul Gallagher. Vă rog frumos să răspundeți la întrebare totuși. Monsieur le Président, Domnule președinte, Consiliul a luat notă de faptul că negocierile de aderare cu Croația au făcut progrese majore și că intră în etapa lor finală. Uniunea Europeană se felicită pentru eforturile considerabile uh, care au fost făcute de Croația în ultimii ani și pentru progresele înregistrate, mai ales în ceea ce privește respectarea criteriilor fixate în cadrul de negociere. Într-o manieră generală, în acest moment, uh, conferința de aderare va uh, închide 23 de capitole dintre cele 35 într-o manieră provizorie. Practic, Croația face progrese pentru a-și uh, urma uh, calea în domeniul uh, reformelor, în domenii fundamentale precum justiția și administrația publică, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, respectul pentru minorități și protecția acestora. Și aici se include și returnarea refugiaților și protecția victimelor uh, de război. De asemenea, sunt reforme și în domeniul economic care au fost încunate de succes. Președinția belgiană, conform programului de lucru, a asistat uh, Croația uh, să facă progrese decisive și o va face și de acum înainte pentru a închide cât se poate de repede cât mai multe capitole. Croația a trebuit să finalizeze reformele de care uh, vorbeam și să satisfacă toate criteriile rămase restante în termenul prevăzut. Și, concret, capitolele care mai trebuie examinate de către statele membre și care ar putea fi încheiate provizoriu dacă se consideră că parametrii de închidere au fost îndepliniți de Croația sunt uh, următoarele. Politica de uh, concurență, capitolul 8, agricultură și dezvoltare rurală, capitolul 11, pescuitul, capitolul 13, politica regională și coordonarea instrumentelor uh, structurale, capitolul 22, puterea judiciară și drepturile fundamentale, 23, justiția și libertatea și securitatea, capitolul 24, mediu 27, politică externă și uh, securitatea apărării 31 și dispoziții financiare și bugetare 33. Trei uh, capitole se regăsesc pe masa Consiliului în acest moment uh, pentru decizia de închidere provizorie, libera circulație a capitalului, capitolul 4, politica de transport 14 și uh, instituții 34. Și pentru a completa imaginea, capitolul 35, chestiuni diverse, va trebui examinat în ultimul rând la un stadiu ulterior. Senior eh, Gallagher. Mulțumesc, domnule ministru. Domnul Gallagher, aveți o întrebare adițională? Da, domnule președinte, doresc să mulțumesc domnului ministru pentru răspunsul complet. Aș dori totuși să-l întreb, ați putea să ne oferiți o informație sau să ne spuneți dacă nu dețineți informația referitoare la următorul aspect. Când vor fi finalizate negocierile și când va trebui luată o decizie, aceasta va fi luată doar de Parlamentul croat sau va exista posibilitatea ca populația din Croația să decide printr-un referendum, cum a fost cazul în țara mea? Gallagher. Mulțumim, domnule Gallagher. Domnule ministru, doriți să răspundeți? Este comentariu, asta pregunta. Alors, évidemment... E limpede că noi uh, cântărim aici progresele realizate la fața locului în Croația și nu pot să dau un calendar clar, fiindcă aici este vorba de progresele înregistrate de Croația în ceea ce privește reformele, dar în cadrul contactelor cu omologul meu croat am înțeles că poporul croat se va pronunța privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Domnul Zenke dorește o să adreseze o întrebare suplimentară. Da, aș dori să vă mulțumesc pentru această posibilitate. Întrebarea pe care vreau să o adresez mi se pare importantă. Domnule ministru, ați spus că din 35 de capitole, 33 au fost deschise. Ați descris progresele efectuate la cele 33 de capitole, însă am o întrebare puțin diferită. Care sunt cele două capitole care nu au fost încă deschise la capitolul negocieri, pentru că cred că aceste subiecte sunt uh, aici. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Șastel, aveți cuvântul. Domnule președinte, n-am nici cea mai mică idee. Aș putea să vă transmit în uh, scris răspunsul, să transmit uh, practic răspunsul colegului nostru în scris, pentru că n-am în minte toate cele 35 de capitole. Unele au fost deschise, altele au fost închise, încă trei sunt pe masa de discuție acum, în care vor fi încheiate, cred eu, rapid. Prin urmare, nu știu exact cum stau lucrurile în mod detaliat în legătură cu fiecare capitol. Oricum, vă voi transmite răspunsul meu în scris. Mulțumesc, domnule Șastel, spune președintele. Cu siguranță, domnul Zemke va fi mulțumit de răspunsul pe care îl va primi în scris. Trecem acum mai departe la întrebarea șapte a lui Marianne Harkin în ceea ce privește uh, evoluțiile demografice. Domnul ministru are cuvântul. Euh, Domnule președinte, s-a pus o întrebare foarte îngrijora, îngrijorătoare, mai, mai ales acum în situația de criză. Consiliul își dă seama de riscul de sărăcie cu care se confruntă îngrijitorii uh, care efectuează o activitate benevolă. Primul aspect se referă la reintegrarea pe piața muncii a acestor persoane și suntem conștienți de problemele care se confruntă aceste persoane care și-au întrerupt cariera pentru a se ocupa uh, de, pentru a fi îngrijitori benevoli. Sperăm că aceste persoane, se va ține cont de aceste persoane în regimul de pensie. Aplicarea acordului cadru privind concediul uh, parental stipulează că la uh, terminarea concediului parental, lucrătorul uh, își poate relua postul sau un post similar în conformitate cu contractul de muncă Partenerii sociale au fost și ei consultați de comisie privind uh, un nou tip uh, de concediu familial, uh, cum ar fi concediul pentru adopție sau concediul pentru îngrijire acordate membrilor familiei. Un al doilea aspect se referă la inegalitatea între sexe. fiindcă îngrijirile revin femeilor de cele mai multe ori din cauza unor stereotipuri sociale cu privire la rolul femeilor și bărbaților în familie și societate. În cadrul programului de la acțiune de la Beijing, Consiliul a adoptat în 2007 concluzii privind chestiunea femeilor și a sărăcii cu o serie de indicatori care vor permite statelor membre și comisiei să monitorizeze, să urmărească această chestiune foarte importantă. Consiliul este conștient de faptul că aceste activități de îngrijire benevole uh, țin uh, de o alegere personală, dar, dat fiind inegalitățile între sexe, întreruperea carierei din motive familiale este o, un fenomen care afectează mai mult femeile, ceea ce le poate dăuna uh, la nivel profesional și economic, mai ales în ceea ce privește pensia pe care o obțin aceste femei, care bineînțeles este mult mai mică. Iată de ce s-a hotărât că trebuie ca aceste sarcini să fie repartizate mult mai echitabil între bărbați și femei, trebuie să existe structuri de îngrijire pentru copii și, și că e nevoie de servicii de ajutor pentru celelalte persoane care necesită îngrijiri, cum ar fi bătrânii, Dat fiind uh, situația demografică, numărul uh, bătrânilor care vor avea nevoie de îngrijiri va crește, iar uh, acum, prin um, strategia Consiliului, s-a subliniat importanța Consiliul a subliniat importanța unei strategii care să facă legătura între rata de ocupare a femeilor, disponibilitatea serviciilor de îngrijire pentru copii și uh, bătrâni și rata de fertilit- și rata fertilității. Iată de ce Consiliul încearcă să întreprindă acțiuni care să permită bărbaților și femeilor să-și împace cariera cu viața de familie. Mulțumesc foarte mult. Uh, doamna Harkin, doriți să mai dați o întrebare? Aveți 30 de secunde. Da, mulțumesc, domnule ministru, pentru răspunsul complet. Evident, Consiliul a luat în serios această chestiune și mă interesează foarte mult faptul că analizați situația îngrijitorilor, situația concediului familial și situația celor care doresc să se reintegreze pe piața muncii. Ați menționat și aspectul ce ține de egalitatea de gen. Uh, foarte mulți tineri sunt cei care își asumă rolul de îngrijă, îngrijitor, să nu uităm și acest aspect. Și ați menționat și faptul că totul e o alegere personală. Ei bine, problema este că tinerii vor să aibă alegerea, vor să fie la latitudinea lor dacă muncesc sau nu. Mă bucură și faptul că ați menționat și chestiunea pensiilor, pentru că uh, în momentul în care unii renunță la statutul de angajat pentru cel de îngrijitor, pierd uh, ani care sunt înregistrați la pensie. Și cred că acesta este un domeniu în care Consiliul ar putea pentru care Consiliul ar putea emite recomandări statelor membre. Președintele, mulțumesc. Domnule Șastel, doriți să răspundeți la această întrebare adițională? No. Domnul președinte, stimate eurodeputat, nu faceți decât să reluați una dintre temele prezentate în răspunsul meu. Nu pot decât să o urmez în această um, optică. Sunt uh, anumite persoane care fac această alegere în viață și nu trebuie penalizate la sfârșit de carieră când uh, efectiv trebuie să poată beneficia de o pensie, o pensie decentă. Aceasta este atenția pe care le-o acordă Consiliul în acest moment. Mulțumim, domnule uh, ministru. Următoarea întrebare este cea ridicată de colegul nostru, Swifka și domnul Olensa îl va reprezenta. E vorba despre uh, postul de televiziune al AXA TV. Aveți cuvântul. Pe 10 martie 2010, Consiliul și Parlamentul European au adoptat directiva 2010-13 privind serviciile mass media audiovizuale, care actualizează cadrul juridic care mm, um, pentru, pentru mass media și altele servicii audiovizuale din Europa. Articolul 6 al acestei directive prevede că statele membre trebuie să vegheze prin măsurile adecvate ca aceste servicii uh, furnizate de operatori să nu să nu incite la ură pe baza rasei, sexului, religiei sau naționalității astfel încât statele membre sunt cele care trebuie să pună în aplicare directiva, iar Comisia, ca gardian al tratatelor, trebuie să vegheze că aceasta este aplicată cum trebuie. În conformitate cu articolul 2 al acestei directive, statele membre sunt competente în ceea ce privește programele difuzate de organizațiile care sunt stabilite în afara Uniunii Europene, dacă acestea folosesc o capacitate de satelit uh, care aparține statului membru. Într-un caz menționat uh, de eurodeputat, Trebuie să vă spun că Consiliul a adus acest dosar la competența, la cunoștința CSA-ului. Deci nu Consiliul, Consiliul nu poate face comentarii privind această anchetă în desfășurare. Mulțumesc foarte mult. Domnul Walesa, doriți să puneți o întrebare suplimentară? nu, Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt de acord cu ultima parte a răspunsului, pentru că eu cred că este tocmai în competența Comisiei și a Consiliului de a fi sensibil la aceste tendințe negative în ceea ce privește funcționarea acestor uh, sateliți a sosit momentul în care ar trebui să ne fie foarte clar că acest post de televiziune nu funcționează așa cum ar trebui. Întrebarea adresată de mine exprimă o îngrijorare. Ce ar trebui să facem ca acest joc de avați ascunse la televizor să înceteze? Mulțumesc, domnule Valența, spune un președinte. Domnule Șastel, doriți să reacționați? Împărtășesc doar într-o anumită măsură interpretarea dumneavoastră. E adevărat că uh, statele membre trebuie să pună în aplicare practic directiva. Consiliul uh, este colegiuitor împreună cu uh, Parlamentul. Uh, și până la urmă, statele membre, sub controlul Comisiei, trebuie să pună în aplicare această directivă. Chastel. Mulțumesc, domnule Șastel. Văd că întrebarea 9 și întrebarea 10, deci întrebarea doamnei Țicău și întrebarea domnului Tarabela de fapt, domnul Tarabel ar fi trebuit să preia întrebarea doamnei Țicău. Avem și întrebarea domnului Sean Kelly, dar aceste două întrebări au fost retrase. Iată, uh, persoane nici nu sunt în sală. Trecem la întrebarea 11 a domnului Ole Schmidt în ceea ce privește situația minorității rome în Europa și libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană. Domnule Șastel, ați putea să preluați întrebarea domnului Schmidt? După cel de-al doilea summit european cu privire la rom din aprilie, Consiliul a adoptat în iunie 2010 concluzii care se numeau um, Progresul privind integrarea romilor, unde s-a recunoscut că un procent important de romi se află într-o situație de sărăcie lucie, se confruntă cu discriminare și excluziune socială, ceea ce aduce la uh, studii scăzute, la locuințe neadecvate, un acces pe piața muncii insuficient și sănătate precară. Consiliul um, a invitat Comisia și statele membre să ducă mai departe integrarea socială și economică a romilor în cadrul deciziilor care au fost luate și recomandărilor formulate de către instituțiile Uniunii Europene, garantându-se recursul adecvat la politicile și instrumentele existente. Consiliul a subliniat importanța implicări active a societății civile, a autorităților locale, precum și a romilor înșiși. Programul de la Stockholm, pe care Consiliul European l-a adoptat în decembrie 2009, se referă în mod explicit la comunitatea romă și preconizează ca, stat, ca statele membre să își unească eforturile pentru a asigura ins, um, integrarea grupurilor vulnerabile în societate. Măsurile luate de curând de stat membru cu privire uh, față de uh, romi au făcut obiectul unei discuții a discuțiilor de pe 16 septembrie, iar uh, consensul rezultat de pe urma acestor uh, discuții a fost rezumat în trei puncte. Un stat membru are dreptul de a lua măsuri pentru a se respecta statul de drept pe teritoriul său, Comisia are dreptul și chiar obligația de a garanta respectarea dreptului comunitar de către statele membre și la următoarea întâlnire a Consiliului European problema integrării romilor va fi abordată. De altfel, președinția belgiană a dorit ca chestiunea integrării romilor să facă parte de pe ordinea de zi a Consiliului EPSCO de pe 21 octombrie, iar Consiliul nu Consiliului nu i s-a cerut să dezbată rezultatul reuniunii informale de pe 6 septembrie 2010 de la Paris și care, după câte știu eu, nu s-a concentrat în mod specific asupra situației romilor. Mulțumesc, domnule Șastel. Domnule Schmidt, aveți o întrebare suplimentară? Și dacă da, puteți să o adresați acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Vă mulțumesc pentru răspuns. Cred că dumneavoastră și cele 27 de state membre aveți acum posibilitatea de a reacționa foarte clar și foarte rapid. Este o situație dificilă pentru Europa. Știm că cei de etnie romă sunt persecutați de ani întregi și în ultima perioadă s-a văzut foarte clar uh, care este situația și care sunt deficiențele pe care Europa nu și le mai permite acum. Ar trebui să ne comportăm ca atare o jurnalistă a scris o carte uh, care are ca titlu uh, M-au îngropat uh, de vie. Ei bine, se referă tocmai la această situație a celor de etnie romă și aș vrea să stabiliți o comisie a găsirii adevărului pentru a vedea ce s-a întâmplat cu cei de etnie romă de-a lungul istoriei. Este foarte important să uh, găsim adevărul istoric, pentru că altfel nu putem să, reac- să reacționăm în cunoștință de cauză. Mulțumesc, domnule Schmidt, spune președintele. Cele 30 de secunde ale noastre au fost interminabile, țin să menționez. Domnule Șastel, doriți să răspundeți? Pe de-o parte, iau notă de sugestia de a reanaliza um, istoria noastră în raport cu acest subiect um, și Acestea fiind spuse, e clar că acest uh, dosar a fost unul pasionant în ultimele săptămâni. Eu reprezint astăzi uh, Consiliul uh, și să vedem ce așteaptă acesta din partea Comisiei. Bine, așteaptă analiza fin a dosarului în raport cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Nu Consiliul însuși trebuie să judece o situație sau alta. Comisia trebuie să ne spună dacă tratatele și directivele în domeniu sunt respectate. Chastel, la pregunta... Mulțumesc, domnule Șastel. Trecem la întrebarea 12, adresată de Rodi Crața, cu referire la dezvoltarea pieței interne și a pieței digitale. Dar iată că nu o tratăm acum, deoarece autora nu este în sală. Atunci trecem la întrebarea 13 a domnului Jim Higgins cu privire la traficul de copii. Aveți cuvântul. Legislația în vigoare pentru a preveni și a combate traficul de persoane umane e reprezentată de decizia cadru uh, a Consiliului din uh, iunie 2002, uh, care obligă statele membre să pedepsească infracțiunile legate de traficul de persoane, de exploatarea muncii sau de exploatarea sexuală o propunere de directivă care vizează consolidarea, lupta, consolidarea luptei uh, împotriva acestui trafic și uh, protejarea uh, victimelor este o uh, propunere care vine după o directivă și e clar că această propunere va fi analizată în sânul uh, celor două instituții relevante în Uniunea Europeană. Vorbim despre asistență, de ajutor, de protecție oferite victimelor și uh, copiilor. Uh, se conțin aici și um, dispoziții pentru urmărirea penală în cazul comiterii asemenea, unor asemenea infracțiuni pe teritoriul statelor membre și se ia în considerare și prevenirea acestor infracțiuni. Pe baza programului de la Stockholm se acordă atenție specifică copiilor aflați într-o uh, situație specială de vulnerabilitate uh, și aici mă gândesc mai ales la copiii care sunt uh, victime al unor uh, abuzuri cu caracter sexual, precum uh, și la minori neînsoțiți, așa cum se specifică în politica relevantă a Uniunii Europene. În ceea ce privește minorii neînsoțiți, avem o abordare comună bazată pe interesul superior al copilului. Și aici uh, ne interesează prevenirea unor astfel de situații, uh, primirea unor astfel de copii și protejarea lor. În iunie 2010 s-a adoptat un text în acest sens care solicită statelor membre să consolideze măsurile care vizează minorii neînsoțiți care sunt uh, victime ale traficului de uh, femei, aceștia fiind încredințați autorităților competente din statul membru în care se regăsesc. E dificil în acest moment să estimăm numărul exact al celor uh, care, fac, care sunt victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană sau a persoanelor care sunt introduse în mod ilegal în Uniunea Europeană. Scopul uh, ar fi ca Uniunea Europeană să aibă statistici fiabile, actuale, comparabile și cu acest scop în minte, Consiliul uh, a adoptat în iunie 2009 Uh, un uh, document care se uh, leagă de o rețea europeană în acest sens. Această rețea ar trebui să servească ca forum pentru schimb de experiențe și bune practici în domeniul prevenirii și luptei împotriva traficului de persoane la scară europeană. Practic, această rețea a fost creată și s-a adoptat un document relevant în octombrie 2009, în acest sens care consacră o parte din acest subiect Uh, copiilor. Până la urmă, nu Consiliul trebuie să se pronunțe în cazuri individuale, ci statele membre. Higgins, să usted una pregunta? Mulțumesc, domnule ministru. Domnule Higgins, o întrebare adițională, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că traficul de ființe umane reprezintă una dintre cele mai înfiorătoare crime. În ceea ce privește traficul de adulți, Știm că și acesta este foarte rău, dar când vine vorba de copii, situația este și mai înfiorătoare. Avem o legislație din 2002 în țara mea uh, și avem un raport uh, emis în acest sens, uh, iată, care arată că situația cu traficul de copii este înfiorătoare. Avem de aceea nevoie de o acțiune eficientă care să oprească traficul de ființe umane odată pentru totdeauna, acesta având loc la nivel transfrontalier. Trebuie să unim forțele în acest sens și felicit Consiliul că este determinat să facă asta. Mulțumesc, domnule Higgins. Domnule Chastel, doriți să reacționați la comentariul domnului Higgins? Îi mulțumesc domnului deputat pentru spusele sale și, într-adevăr, Um, asistența oferită victimelor reprezintă o parte a directivei foarte importantă, iar Consiliul va face tot ce este în putință pentru a păstra pe ordinea de zi acest aspect al rețelei eficiente, încercând să convingă statele membre să analizeze cele mai bune practici de pe tot uh, teritoriul Uniunii Europene pentru a vedea care sunt cele mai eficiente. Mulțumesc. Întrebarea 14 privind măsurile pentru crearea de locuri de muncă va fi reprezentată tot de domnul Gallagher, care bate recordul în ceea ce privește numărul de întrebări orfane adoptate. Domnule Șastel, vă dăm cuvântul. Domnule Kelleher, vă mulțumesc pentru că îmi permite să mă prezint în legătură cu această problemă importantă. Statele membre sunt uh, competente atunci când vine vorba despre definirea și punerea în aplicare a politicilor lor naționale în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Situația pieței muncii este diferită de la un stat la altul și măsurile de luat uh, variază și ele foarte mult dar în același timp ele contribuie la realizarea obiectivelor globale ale Uniunii Europene. În virtutea tratatului um, asupra funcționării Uniunii Europene, aceste măsuri sunt coordonate în cadrul strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă, care prevede anumite linii directoare pentru ocuparea forței de muncă și um, recomandări pentru statele membre. La reuniunea din iunie 2010, Consiliul European a marcat uh, aprobarea sa pentru orientarea generală legată de liniile directoare în domeniul politicilor economice și de ocupare ocupare, care reprezintă un instrument esențial pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 pentru ocuparea forței de muncă și pentru creștere. S-a ținut cont de opinia Parlamentului uh, European adoptată pe 8 septembrie 2010 și președinția își uh, va înainta concluziile Consiliului pentru a, ca acestea să fie adoptate la viitoarea uh, sesiune EFSCO pe 21 octombrie 2010. Aceste linii directoare prevăd faptul că statele membre și Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare niște reforme care să vizeze o creștere inteligentă, durabilă și inclusivă. Reformele trebuie să aibă ca obiectiv îmbunătățirea participării la piața muncii, mai ales uh, pentru grupurile care sunt subreprezentate, tinerii, bătrânii, uh, cei mai puțin calificați, uh, migranții uh, legali, apoi se vizează reducerea șomajului structural și promovarea calității locurilor de muncă, prin măsuri care ating atât oferta cât și cererea de locuri de muncă trebuie să se răspundă așa cum trebuie nevoilor pieței muncii prin procesul de învățare pe toată durata vieții și prin stimularea IMM-urilor. Se vor aloca fonduri europene în acest sens, mai ales din Fondul Social European, care uh, ne vor permite să ne atingem obiectivele și să asigurăm un mai bun acces la piața muncii pe tot uh, cuprinsul Uniunii Europene și mai ales în regiunile defavorizate. Și asta uh, printr-un raport comun anual în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Prin acest raport, uh, Consiliul urmează direcția Comisiei în acest domeniu și liniile directoare și recomandările din uh, acest domeniu. Acest raport comun pe 2009-2010, care datează din primăvară 2010, ne redă un tablou uh, uh, real a măsurilor uh, luate deja în acest domeniu al ocupării forței de muncă și vizează mai ales femeile și tinerii. Consiliul a subliniat faptul că statele membre trebuie să îmbunătățească mediul de afaceri, să stimuleze crearea locurilor de muncă, mai ales ecologice, și să stimuleze întreprinderile să-și modernizeze baza industrială, având în vedere importanța importanța strategiei europene pentru ocuparea forței de muncă, pentru coordonarea politicilor naționale și pentru a asigura eficiența. Această strategie joacă un rol cheie în noul context al guvernanței uh, stabilit de semestrul european. Mulțumim, domnule ministru. Domnule Gallagher, întrebarea noastră adițională. Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Elward doresc să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru răspuns. Planurile sunt lăudabile. Eu cred însă că locuri de muncă pot fi create și pe termen scurt. Comisia a recunoscut faptul că lipsesc 1,5 milioane de locuri de muncă pe termen scurt din cauza faptului că micro-întreprinderile sunt ținute în loc din cauza birocrației excesive și a împovărării administrative. Dumneavoastră ați spus că Totuși, uh, atunci când domnul președinte Barroso s-a referit la starea Uniunii Europene, acesta s-a referit la politica ce vizează strict birocrația. Uh, Mă întreb ce acțiune imediată poate lua Consiliul pentru a se asigura că birocrația este minimizată, astfel încât noi locuri de muncă să fie create pe termen scurt. Mulțumesc, spune președintele. Domnule ministru, doriți să reacționați? Vă trimit la programul președin- președinției belgiene în domeniu, fiindcă ne-am concentrat asupra unor măsuri structurale cu privire la ocupare în cadrul strategiei 2020 a linilor uh, orientatoare. Avem uh, tot felul de măsuri care doresc reducerea birocrației cu privire la IMM-uri asupra micro-întreprinderilor care nu au capacitatea structurală pentru a avea destul personal uh, care să analizeze toată legislația în vigoare și mai ales în ceea ce privește ajutoarele pentru întreprinderi. Legislație prea complexă pentru micile întreprinderi. Știu foarte bine că uh, în, Bel- în Belgia, în cadrul președinției uh, belgiene, ministrul de resort va organiza o întâlnire informală unde se va pune accentul pe um, această um, această administrat administrație îngreunătoare care pune bețe în roate activității întreprinderilor. Mulțumesc. Se pare că domnul Alan Kelly și-a retras întrebarea 15. Iar da, doamna Andrichene lipsește, trece peste 16, 17, întrebarea adresată de Richard Howard, progresele înregistrate în ceea ce privește directiva orizontală a UE de combatere a discriminării a fost uh, uh, adoptată de doamna Kinga. Domnul Șastel, uh, aveți uh, cuvântul. Le memorandum auquel... Memorandumul de înțelegere la care se face referire reprezintă Este vorba de întrebarea 17. În cadrul președinției spaniole, Consiliul a examinat propunerea de directivă, iar pe 7 iunie 2010 a luat notă de un raport al președinției privind avansarea lucrărilor, în conformitate cu care trebuie să se analizeze în profunzime propunerea, mai ales în ceea ce privește sfera de aplicare, dispozițiile cu privire uh, Uh, la punerea în aplicare, iar membrii Consiliului au insistat asupra nevoii de a garanta o certitudine juridică în cea mai mare măsură și de a se respecta principiul subsidiarității. Propunerea ar trebui să fie adoptată în conformitate cu articolul, cu articolul 19 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, care Uh, necesită unanimitatea membrilor Consiliului dacă proiectul de directivă dorește să realizeze unele dintre obiectivele Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Acest uh, instrument nu dorește să pună în aplicare juridică această convenție, are un uh, scop mult mai, care are scop, o sferă de aplicare mult mai largă, care depășește competențele Uniunii Europene, iar un, unul dintre obiectivele discuțiilor de la Consiliu la ora actuală doresc să asigure coerența cu această convenție, iar în ceea ce privește costurile economice, au avut loc discuții asupra uh, conceptului de sarcină disproporționată, care dorește să găsească un echilibru adecvat între dreptul la egalitatea la acces și costurile economice ale, ale acestui acces al acestui acces, uh, dacă, dacă, nu, se, dacă nu, nu știm dacă se va ajunge la unanimitate sau nu. Nu putem să dăm acum un calendar asupra acestor negocieri sau să facem pronosticuri privind rezultatele discuțiilor. Doamna Gönz are cuvântul pentru întrebarea suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să înțeleg mai bine ce argumente pro și contra au existat la Consiliu din 2008 încoace. Din 2008 există această întrebare pe ordinea de zi și anul și uh, Parlamentul și-a emis opinia pe marginea de subiect. Sigur, există costuri, dar există și răspundere în ceea ce privește Convenția ONU. Doresc să vă întreb așadar, domnule Șastel, vedeți aici cumva vreo posibilitate ca în viitorul apropiat, după analizarea condițiilor, să se ajungă totuși la progres? Cred că criza a fost și un avertisment pentru faptul că egalitatea este extrem de importantă și lupta împotriva discriminării de asemenea, deoarece criza a făcut ca discrepanțele să fie și mai mari pentru unii. Mulțumesc. Domnule ministru, aveți cuvântul, spune președintele. Domnule președinte, înțeleg uh, foarte bine tema evocată și nerăbdarea firească în uh, domeniu. Discuțiile durează deja de prea mult timp, probabil, dar vorbim despre o propunere inovatoare cu un domeniu de aplicare foarte vast, cu norme de aplicare practică, uh, și, repet, unanimitatea statelor membre și consimțământul Parlamentului European sunt necesare pentru ca directiva să poată fi adoptată. Au loc negocieri complexe în cadrul Consiliului care uh, consacră foarte multă energie acestui dosar. Grupul de lucru uh, chestiuni sociale, care deja a discutat uh, de două ori această propunere sub președinția belgiană, Uh, se alătură uh, celorlalte reuniuni care sunt deja prevăzute și se pare că problema nu va fi încheiată uh, sub președinția belgiană. Președinția viitoare, președinția maghiară, va face totul pentru a finaliza această dezbatere. Las preguntas 18, 19. Mulțumesc, domnule Șastel. Întrebarea 18, 19, 20. Acestea sunt caduce pentru că nu sunt prezenți eurodeputații în sală și atunci această reuniune este suspendată. Doresc totuși să închei reuniunea cu un aspect pozitiv. Pentru prima dată în ultimii 11 ani am reușit într-adevăr ca la o reuniune plenară să avem uh, egalitate completă între bărbați și femei. Sunt doar eu aici și doamna Gânț. 50% femei, 50% bărbați. Unul și unul. Niciodată n-a mai existat o asemenea situație. Sigur, mi-ar plăcea ca această egalitate să fie asigurată și la o rata prezenței mult mai ridicată. Domnule Șastel, vă mulțumesc din inimă, nu doar pentru faptul că ați răspuns la toate întrebările, ci și pentru prezență și eficiență. Rare ori se întâmplă ca răspunsurile să fie atât de exhaustive. Iată, ați fost foarte precis, foarte la subiect și apreciem acest lucru. Următoarea reuniune are loc mâine, 23 septembrie, de la ora 10 până la ora 12. Găsiți ordinea de zi pe uh, pagina de internet a Parlamentului European. Sus, reuniunea se suspendă. Vă doresc tuturor o seară plăcută. De fapt,